Good afternoon, um, everybody. Welcome uh, at our uh, IMCO uh, meeting. Bună ziua tuturor și bun venit la reuniunea noastră IMCO din 25 uh, septembrie. Astăzi, primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Aș dori să vă amintesc că uh, noastră coordonatorilor că reuniunea noastră începe la ora 5 și Aș vrea să vă amintesc și că reuniunea aceasta este transmisă în direct pe internet. Avem uh, e-meeting, uh, platforma pe care puteți găsi toate documentele online. Avem și o nouă ediție a newsletterului uh, comisiei noastre pe care îl puteți găsi de asemenea acolo. Aș vrea să anunț și că avem doi membri noi în comisia noastră. Este vorba de domnul Andras Gyurk, care, pe care sper că l-am pronunțat corect, din, care va fi aici din partea PPE, și domnul John Stewart Agnew, care va reprezenta EFDD-ul. După cum știți cu toții, am fost într-o misiune cu anumiți membri din comisia noastră la Washington săptămâna trecută. Am avut un, câteva întâlniri foarte interesante și sunt convinsă că discuțiile ulterioare pe tema reuniunii vor fi prezentate, vor fi rezumate după aceea în, într-un raport. Vreau să mulțumesc tuturor deputaților care au fost prezenți și vreau să mulțumesc secretariatului pentru excelenta organizare a călătoriei noastre la Washington. Mulțumesc așadar tuturor. Acum trebuie să adoptăm ordinea de zi uh, din reuniunile noastre din 12 și 13 iulie, dar și din 4 uh, septembrie. Dacă nu există obiecții, atunci eu presupun că putem să considerăm adoptate aceste reuniuni și trecem la primul punct de pe agenda noastră. Este vorba de raportul cu privire la uh, negocierile interinstituționale și evenimentele care au avut loc, adică trilogurile, cu privire la supravegherea pieței uh, din partea lui Daniel Dalton, care este raportor. Am avut un prim trilog uh, informal pe 6 septembrie și cred că cel mai bine îi dau lui Dan uh, cuvântul pentru ca să ne mai dea câteva informații despre ultimele evoluții. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, aveți dreptate. Am avut într-adevăr un trilog politic uh, momentan și am avut și ajutor foarte mare din partea funcționarilor noștri care lucrează la comisia noastră. Noi uh, am putut, datorită muncii acestora, să mergem la primul trilog și să începem deja chiar să lucrăm concret. Acesta a fost un trilog similar cu celelalte uh, și uh, am putut să ne punem de acord pe anumite chestiuni necontroversate care nu au caracter politic. Însă pe punctele politice este evident că există diferențe destul de mari între Consiliu și Parlament în momentul de față și cred că e foarte important din partea noastră mai ales să subliniem că Parlamentul nu și-a schimbat uh, opinia pe niciuna dintre pozițiile cheie ale noastre. Eu cred că suntem îndreptățiți să avem o poziție foarte puternică, iar opinia publică, eu zic că este de partea noastră. Va trebui să vedem unde încotro mergem. Așa arată lucrurile momentan. Primul trilog a fost deci constructiv și cred că din ambele părți toată lumea a avut senzația că vom putea să ajungem la un acord până la sfârșitul anului acesta Cred însă că este și foarte important să fie clar și public că noi am petrecut foarte mult timp pentru a ajunge la un acord noi din partea Parlamentului, nu numai în, comite, în comisia noastră IMCO, ci și în, cu ul și am avut o poziție de compromis la care am lucrat foarte mult. Eu am încredere că vom ajunge la un rezultat bun și până la sfârșit, datorită poziției acesteia, dar mai avem multe lucruri de făcut Până atunci trebuie să ajungem la un acord politic înainte de sfârșitul anului și următorul trilog va fi pe 10 octombrie și să vedem cum merg lucrurile până atunci. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Dan. Dacă cineva de la raportorii din umbră dorește să spună ceva, domnul Juvin, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult raportorului pentru că a spus că Parlamentul dorește o decizie înainte de sfârșitul anului. Mi se pare o decizie politică corectă să afirmăm așa ceva. Aș vrea însă să-mi exprim o mică îngrijorare în legătură cu un punct care ține de metoda de lucru. Dacă am înțeles bine, mai avem două reuniuni de trilog politic cu mai multe reuniuni tehnice ceea ce e foarte bine. Însă mă întreb, având în vedere că suntem foarte departe, Parlamentul și Consiliul, pe puncte destul de importante și multe, dacă următoarele două reuniuni de trilog vor fi suficiente. Eu am senzația că nu vor fi suficiente și aș, de aceea am permit să vă atrag atenția că nu ar trebui să lăsăm pe chestiuni, pe trilog, pentru triloguri tehnice, mesajele politice. Dacă nu avem un mesaj puternic politic pe acest text, atunci o să ne tot confruntăm cu scandaluri. Vedem că în fiecare săptămână apare unul nou cu producători noi care sunt afectați, deci avem nevoie cu adevărat de un mesaj uh, politic și nu de un mesaj tehnic. Și întrebarea e dacă două triloguri vor fi suficiente. Asta este ceea ce mă întrebam eu. Mulțumesc foarte mult. Dan, dorești să reacționezi aici? Da, uh, Filip, ai dreptate cu ce zici și, într-adevăr, avem două întâlniri, una în octombrie și una în noiembrie, care sunt deja în calendar și care ne-au dat totuși destul de mult timp pentru ca să lucrăm între timp mai ales dacă vrem însă să mai aprofundăm lucrurile, putem să facem uh, și dincolo de triloguri. Avem două triloguri și sperăm să terminăm, dar există totuși marjă de manevră pentru ca să mai avem și alte întâlniri înainte de sfârșitul anului. Mulțumesc foarte mult, spune președinta Dan, pentru informațiile pe care ni le-ai dat. Și acum, înainte să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, aș dori să salut pe doamna Mașina Mupaic, care va fi membru în comisia noastră din partea ECR. Următorul punct de pe ordinea de zi este amendamentul de compromis pe raportul cu privire la respectarea vieții private și a uh, datelor personale în comunicările electronice. Raportor este doamna Eva Maidel care îi dau cuvântul acum. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și bună ziua tuturor. Tocmai am terminat, de fapt, una din reuniunile noastre de uh, raportori din umbră și aș dori să mulțumesc foarte mult echipelor uh, raportorilor din umbră, celor care au fost prezente acolo, secretariatului, bineînțeles raportorilor din umbră, pentru că s-au făcut pași foarte importanți înainte care ne vor permite, dacă lucrurile merg uh, după cum am planificat, să avem un vot în următoarele 24 de ore, așa cum am prevăzut să aibă loc votul joi. Am uh, primit peste 500 de amendamente la avizul de care vorbim și trebuie să vă spun că raportorii noștri din umbră și-au arătat disponibilitatea de a coopera și de a găsi compromisuri, mai ales având în vedere acest uh, termene foarte strânse. După cum s-a demonstrat prin amendamentele care s-au înaintat pe anumite puncte, pozițiile noastre erau destul de divergente și uh, a fost destul de greu să ajungem la o opinie comună, însă după reuniunile de astăzi, de exemplu, am reușit să ne apropiem mult mai mult, mai ales la chestiunile problematice. Trebuie să spun că sunt foarte mulțumită, mai ales de faptul că am reușit să aliniem uh, propunerea pentru pre, um, spațiu privat uh, electronic cu uh, directiva cu privire la protecția datelor, mai ales articolul 1 și articolul 3 reflectă foarte bine acest lucru. Am transmis și un semnal foarte clar că procesarea datelor pentru a asigura autenticitatea serviciului, securitatea, dar și uh, echipamentul uh, terminalelor este un lucru foarte important, pentru că până acum nu exista o specificare foarte bună Uh, formularea nu era prea bună în directiva Comisiei și noi am îmbunătățit uh, formularea. Un alt compromis la care am reușit să ajungem este cel cu privire la articolul 15, unde noi uh, sugerăm să se păstreze situația din statele membre așa cum este și să oferim oportunități utilizatorilor pentru ca să respingă date în momentul în care, deci aceasta să fie trecut în direct în registrele publice. În anumite state din Uniunea Europeană acestea sunt legate de numărul de urgențe și dacă oamenii sună la urgențe, identificarea lor e mult mai rapidă. S-a propus o abordare specifică pentru din partea Comisiei, care însă ar fi creat o insecuritate pentru registrele comerciale, ceea ce nu este ceea ce ne dorim. Noi am vrea, din contră, să crească, să se dezvolte și mai bine. La articolul 17, Comisia, comitetul nostru a ajuns la concluzia că trebuie să fie eliminat pentru că codul de comunicare electronică oferă destulă certitudine când e vorba de protecția persoanelor în cazul în care se încalcă protecția datelor. De asemenea, am mai spus că copiii, așa cum a sugerat unul dintre raportorii din umbră, la începutul discuției, copiii trebuie să fie o categorie protejată în mod special atunci când folosesc uh, aparatură electronică. Vrem să încurajăm și folosirea unor date anonimizate, însă pseudonimizarea este de asemenea o măsură legitimă de securitate pe care putem să o luăm. Și cred însă că nu găsește încă destulă susținere în propunerea regulamentului, pentru că uh, data, datele pseudonimizate sunt o cale de mijloc în ceea ce privește sfera privată pentru consumatorii finali și este folosită de obicei și de toate companiile de toate dimensiunile când ei implementează strategii de privacy by design. Pentru ca tocmai să se, op, să se evite încălcarea protecției datelor și în final pentru a încheia, deci am ajuns la un compromis care spune că procesarea datelor pentru în scopul dezvoltării suplimentare a, nu trebuie să fie întrebați consumatorii să-și dea consensul. Mi se pare că este foarte important acest punct și vreau să mă opresc aici cu detaliile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum aș dori să dau cuvântul raportorilor din umbră și din partea S și D vreau să dau cuvântul doamnei Șalde Muze. Mulțumesc, o să vorbesc în daneză. Mulțumesc. Îmi pare rău că nu am fost prezentă la început pentru că tocmai am coborât din avion și tocmai am fost informată. Aș dori să vă spun că aceste negocieri sunt foarte importante pentru noi. Toți partenerii doresc să facă concesii, e un lucru foarte bun. La Washington am vorbit foarte mult de respectarea vieții private, iar americanii vorbesc foarte mult de acest subiect. Vrem și noi să ne adaptăm legislația, însă câteva informații despre ce discutăm acum. Ceea ce e important este să găsim o soluție adevărată Trebuie să evităm să se transmită datele cu caracter personal. În ceea ce privește anonimizarea datelor, chiar și dacă lucrurile sunt anonimizate, tot au un caracter personal și trebuie să fie tratate datele respective ca atare. Suntem obligați să apărăm uh, drepturile copiilor, să-i protejăm și sper să găsim o soluție și sper ca și consumatorii europeni să fie mulțumiți. Sper să găsim un compromis bun în această săptămână și sper de asemenea să putem vota joi. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, Cristel. Dan Delton din partea ECR, te rog. Mulțumesc. Prin această propunere a directivei e-privacy, vreau să exprim în primul rând, ideea că nu poți să îngrași porcul în ajun. Deci eu nu cred că putem să ne abatem mult de la propunerea aceasta. Însă, așa cum a spus și doamna raportor și raportorii din umbră, se pare că au încercat să transforme directiva într-o propunere care să funcționeze deja. S-a muncit foarte mult, vreau să menționez acest lucru, pentru ca să ajungem la o propunere viabilă. Și cred că acordul în stare de embrion pe care îl avem acum e mult mai bun decât ceea ce primim din Comisia Libe Trebuie totuși să recunoaștem, pentru binele celor care lucrează la dosar, Marea parte a chestiunilor negociate merg în direcția potrivită. S-a făcut efortul din partea tuturor grupurilor pentru ca să ajungem la un acord, ceea ce e foarte bine. În continuare, însă, noi de la ECR suntem foarte îngrijorați de tăierea potențială a intereselor legitimele ca temei juridic pentru procesare, atâta timp însă cât există clauze de salvgardare, interesul legitim, așa cum este el prevăzut în GDPR, trebuie să rămână în picioare. Trebuie să ne asigurăm că procesele sunt toate cu temei juridic. Dacă nu se întâmplă așa, va fi foarte dificil pentru multe companii să opereze liber pe internet. Și, de exemplu, uh, vom avea în continuare fenomenul apps-urilor foarte ieftine care uh, nu vor uh, avea, uh, nu vor fi reglementate. Cred că până la urmă este vorba de sfera privată, aici toată lumea dorește să îmbunătățească sfera privată a, a oamenilor, însă nu funcționează lucrurile cu sens unic. Impactul va fi evident și pe viitor și noi ca și Comisie pentru Protecția Consumatorilor trebuie să definim clar consecințele asupra consumatorului. De exemplu, uh, dacă facem uh, publicitate uh, și veniturile din publicitate trebuie să fie și le analizate. Dacă avem o platformă pe care vrem să o folosim, indiferent care sunt regulile care se vor folosi, trebuie să se aplice aceste reguli. Eu mă gândesc însă la IMM-urile din Europa care nu vor mai avea venituri din publicitate din cauza acestor reguli și va trebui să găsească o cale să supraviețuiască, oferind în continuare servicii și bunuri pentru consumatorii din Europa, ceea ce înseamnă EPS-urile mai scumpe, EPS-uri mai scumpe și deci sfârșitul EPS-urilor um, care sunt gratuite. Și nu asta este ceea ce ne dorim. Vrem să facem tot ce se poate pentru ca să avem o directivă care să se concentreze pe consumator. Eu zic că am făcut ce trebuie în acest sens, nu suntem încă chiar acolo unde ne-am dori, dar suntem aproape de o propunere decentă, aș spune, din acest punct de vedere și sunt de acord cu încrederea raportorului care spune că vom avea o poziție în final pe care să putem vota. Mulțumesc! Mulțumesc, Dan, și acum din partea Alde Caia Calas. Mulțumesc foarte mult raportorilor și raportorilor din umbră pentru cooperarea foarte bună până acum. Vreau să încep cu un comentariu către SJD. Am citit o carte care spunea că sfera privată, mai ales online, este o concepție generațională. Înseamnă cu totul altceva pentru tineri decât uh, pentru noi. Și nu înseamnă că trebuie să considerăm că abordarea noastră este cea corectă, dar uh, trebuie să înțelegem și că tinerii uh, pot înțelege, de exemplu, ce este sfera privată, ce este privacy-ul și ce pierd uh, pe internet când nu există reguli. Um, sunt de acord însă și cu ECR-ul că lucrurile au două fațete. Pe de o parte e important să protejăm confidențialitatea comunicărilor, pe de altă parte e la fel de important și să avem un text care să funcționeze și în practică. Mi se pare cel puțin la fel de important. Și trebuie să dăm putere consumatorilor să le oferim o adevărată alegere. De multe ori ei nu au o alegere. Pot avea Apple pe gratis dacă, de exemplu, permit spionarea lor sau pot să plătească, de exemplu, pentru app și decid ei atunci ce date uh, pun la dispoziție pentru ca să fie urmăriți sau uh, nu. Deci uh, nu sunt întotdeauna alegeri conștiente. Folosirea datelor pentru și a cookie-urilor, în general, toate aceste procese de colectare a datelor nu sunt transparente deloc vedem că din ce în ce mai multe browsere oferă o alegere. De exemplu, eu am uh, bloc am blocat, am, am pus blocare de cookie-uri, de exemplu, pe multe site-uri și mulți spun uh, dacă nu scoți, uh, practic imediat primezi mesaj, dacă nu scoți acel blocaj, nu poți vedea de conținutul sau e, alții spun trebuie să plătiți pentru conținut, și eu sunt de acord cu acest lucru. Știu că trebuie să, de undeva să vină veniturile, dar consumatorii trebuie să aibă alegerea să vadă care e opțiunea care le convine mai mult. Dându-și acordul darea acordului pentru uh, transmiterea informațiilor private este un lucru pozitiv pentru că încearcă până la urmă să simplifice viața cetățenilor în același timp nu numai oferindu-lor o alegere. Există o oboseală constantă față de ecranele care apar imediat pe toate paginile pe care intrăm um, și un consumator final poate că ar vrea ca pentru toate paginile pe care intră să respingă uh, folosirea cookie-urilor, dar poate că ar vrea să facă o excepție pentru unul din ziarele pe care le citește în mod regulat și deci ar trebui să se poată așa ceva. În legătură cu interesul legitim, aș dori să fac un comentariu. Există o diferență între GDPR și um, legea cu privire la privacy, la spațiu privat, pentru că GDPR-ul este legea cadru și face distinția între datele cu caracter sensibil și datele neproblematice. Dacă ne uităm foarte clar la um, e-privacy, ne referim aici mai ales la comunicări. Deci care este interesul legitim pe care l-au până la urmă companiile să ne spioneze comunicările? Nu ar trebui în niciun caz eu nu înțeleg de fapt care e argumentul în spatele acestor acțiuni. N-ar trebui în niciun caz să, să scădem standardele pe care le-am pus deja de acolo pe GDPR și dacă ne gândim la comunicare, eu aș spune și că are legătură cu datele, pentru că dacă, și cu datele la care interesul legitim nu se aplică n-ar trebui să introducem uh, ceva unde nu e cazul. Pe total, cred că am ajuns la un compromis foarte bun și sper că să putem să vota pe acest raport. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Nu văd raportorul din umbra de la GUE, deci o să-l invit pe domnul Albrecht din partea verzii. Mulțumesc, în primul rând, Aș vrea și eu să-i mulțumesc, uh, domnule raportor, pentru că a ținut cont de diversele puncte de vedere exprimate de alte grupuri. Suntem pe drumul cel bun în ce privește compromisurile. Aș sprijini ce s-a spus deja, și anume că în legătură cu anumite dispoziții, <clears throat> cred că pozițiile noastre s-au apropiat foarte mult pentru a ajunge la un compromis. Mai sunt niște lucruri în suspensie Aici avem perspective diferite cum să abordăm pentru a ajunge la un compromis decent pentru cetățeni și firmele din afară. Aș vrea să reiterez încă o dată faptul că, desigur, avem un cadru legal uh, existent pentru datele în telecomunicații, directiva e-privacy cu 28 de implementări diferite și dacă nu ajungem la un acord echilibrat aici cu privire la un nou regulament european, să le spunem consumatorilor că atunci să urmăresc metadatele online o să aibă mai puțină protecție decât în prezent, atunci nu cred că ar fi favorabil consumatorii ideii ca Uniunea Europeană să armonizeze întreaga piață dacă au ceva de pierdut. Echilibrul trebuie să continue să existe, iar consumatorii trebuie să aibă cumva impresia că nu sunt uh, înșelați de noul cadru legal uh, doar în beneficiul unor firme care urmăresc datele. Datele din comunicațiile electronice la care s-a referit colega Caia Cala sunt desigur extrem de delicate, mai ales că vorbim ușor despre metadate, dar să ai metadate despre comunicațiile noastre uneori <clears throat> ne face să aflăm mai mult uh, despre persoana respectivă decât citind uh, comunicarea sau comunicările respective. Deci e nevoie de control de plin pentru consumatorul în legătură cu cine și în ce scopuri utilizează datele respective. Din acest motiv, în continuare, resping ideea de a include concepte cum ar fi procesarea pe baza unui contract sau a interesului legitim al firmei. Trebuie să fie limpede că fie este ceva bazat pe consimțământul concret sau dispoziții concrete, pentru că vedem că e în regulă ca noi, ca societate, să acceptăm prelucrarea datelor respective și fiecare să se ocupe de propriul interes atunci când <clears throat> aplică anumite setări. Cu toate acestea, conceptul de include browserele ca fiind oarecum punctul de referință, unde cel puțin o dată trebuie să stabilesc setările cum vreau să fiu urmărit sau nu atunci când navighez online, ar trebui să se să nu se slăbească spunând că cei care doresc pot să facă setările, iar toți ceilalți să utilizeze browserul pur și simplu și să nu se mai gândească la acest aspect. Cred că privacy by default din articolul 10 este un punct în care să vorbim despre faptul că trebuie să existe cel puțin odată când instalez un browser, un anunț cum că trebuie să fac eu setările proprii. Și un fel de a lua consumatorul de mână și duce în epoca internetului. Oamenii vor să își decidă propria soartă, ca să spun așa, atunci când se prelucrează sau nu date cu caracter personal despre propria viață. În fine, dar nu mai puțin important, cred că atunci când datele privind comunicările nu mai sunt necesare pentru scopurile prevăzute în regulament, ar trebui să devină anonimizate sau șterse, nu doar pseudonimizate. Pentru că sunt în continuare date cu caracter personal, rămân acolo fără niciun motiv. Iată de ce e nevoie de consimțământ la articolul 7. În fine, cred că Asta nu face avizul în sine un aviz prost, nu. Cred că putem accepta ideea că avem puncte de vedere diferite în anumite aspecte, deci poate la sfârșit vom avea una sau două sau trei articole la care votăm, în care oamenii votează diferit. Asta n-ar trebui să facă problematic ansamblul. În cele din urmă, cred că vom avea un aviz pe care să-l putem accepta, aplica și să soluționăm până joi sau în viitor apropiat toate problemele care mai rămân. Mulțumesc. Văd că Andreea Schwab dorește să intervină. Are cuvânt. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să intervin pentru că am avut niște discuții foarte interesante și la Washington în prezența dumneavoastră. <clears throat> Prin urmare, cred că raportul, așa cum a fost redactat de colega noastră, este foarte bun. Ne mândrim că are un sprijin deosebit și la comisie. Întrebarea cheie la care s-a referit deja Eva va rămâne ce putem face pentru a ne asigura că firmele europene care intră acum pe piață vor găsi o cale să participe la acest nou uh, curent de, pe care circulă datele, să nu fie blocate pentru că alte firme au început activitatea mai devreme profită de reguli, iar nou veniții depind și mai mult decât uh, ceilalți de accesul la date. Deci sunt de acord cu parerea colegului de la Vezi, cu siguranță că oamenii ar trebui să fie conștienți de riscuri și fiecare să decidă singur. Dar întrebarea care se pune dacă până la urmă chiar va fi posibil acest lucru, dacă nu facem suficient pentru a încuraja activitatea noilor firme care intră pe piață, pentru că oamenii să aibă o opțiune și o alegere reală la dispoziție. Trebuie să continuăm să avem și să urmărim de aproape ce se poate face cu seriozitate pentru a nu um, submina concurența în domeniu. Mulțumim! Dacă nu sunt alte solicitări din partea membrilor, o să-i dau din nou cuvântul uh, doamnei raportor. Mulțumesc, doamnă președinte! Încă o dată vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Un element important pentru mine este să nu se schimbe modul în care consumatorii au uh, experiența internetului și în același timp un lucru justificat la care s-a referit Dan Dalton în ce privește aplicațiile gratuite, posibilitatea și disponibilitatea opțiunilor pentru consumatori. Aș vrea că mai multe grupuri să recunoască acest lucru, dar uneori avem dificultăți. Cred că în ceea ce privește <clears throat> ce a menționat Caia Calas, conștientizarea importanței caracterului privat nu se poate face doar prin legiferare, trebuie să utilizăm și alte instrumente pentru a mări această conștientizare în legătură cu modul în care se utilizează, cum se partajează, cum se pun în comun unele lucruri. Dar sunt de acord că nu putem avea conținutul spionat. După cum a spus grupul verzilor, da, compromisul pentru cetățeni, pentru firme, e nevoie de soluții echilibrate, e nevoie de soluții echilibrate și între firmele mai mari și cele mai mici, IMM-uri și firme la începutul activității, startup s-a făcut opțiunea de a nu participa la cross-device traffic, dar uneori crezând aici că dăm mai multă putere consumatorilor. Sunt unii consumatori care nu vor putea să-și facă propriile setări, persoanele mai în vârstă, de exemplu. Deci oricum se vor baza pe altcineva care să le facă acele setări în locul lor sau pentru ei. Oricum, până la urmă, cred că pentru mine e foarte important să ajungem la un echilibru, după cum am spus, pentru că <clears throat> s-au făcut eforturi deosebite pentru a ajunge la un anumit compromis și poate că sunt încă una sau două chestiuni în suspensie care trebuie discutată în ziua de dinainte de vot și vă mulțumesc tuturor pentru disponibilitatea celorlalți raportori din umbră de a înțelege nevoia de a veni la ședințele tehnice sau cu raportorii din umbră cu ideea că facem parte din uh, Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor. Știu că la alte comisii care s-au ocupat uh, se ocupă de alte aspecte, dar să vedem cum să dăm o mai mare putere IMM-urilor, firmelor la începutul activității, e important pentru mine. când vin la ședințele la care am discutat amendamentele de compromis și ce vom face în ziua care ne mai stă la dispoziție pentru a finaliza amendamentele de compromis, dar vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Cu toți am făcut uh, pași uriași față de pozițiile inițiale pentru a ne apropia cât mai mult de ce sperăm că va fi un aviz aprobat în cursul zilei de joi. Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor pentru eforturi și <clears throat> votul, într-adevăr, se va ține joi la ședința următoare. Asta înseamnă că acum putem trece la punctul următor de pe ordinea de zi, adoptarea proiectului de aviz privind accesul bunurilor serviciilor din țări terțe pe piața internă și la achizițiile publice și negocieri privind accesul bunelor serviciilor din Uniunea Europeană la piețe în licitații publice în țări terțe. S-au înaintat 61 de amendamente în comisie, majoritatea în legătură cu considerentele și alte 14 sunt incluse în proiectul de aviz, un total de 75 de amendamente. Raportorul propune un amendament de compromis care acoperă aspectele de mediu, drept social și mediul înconjurător și o să-i dau imediat cuvântul raportorului, domnul Ștefanec. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să apreciez cooperarea cu raportorii din umbra. Cred că totul e gata și noi suntem pregătiți. Mulțumesc. Okay, is there any of the shadow E cineva dintre raportorii din umbra care dorește să intervină acum? Se pare că nu. Atunci vă propun să trecem imediat la vot. Dacă toată lumea are cartela electronică pregătită, vă propun așadar să începem imediat, ca toată lumea să fie gata. Toată lumea e gata, da? Mai întâi avem amendamentele 15 și 16 care sunt identice. Cine e pentru? Who's against? Cine e împotrivă? Abțineri? s au respins. Dacă vreți să verificăm, putem verifica. I close the votes. Se închide votul. E clar că s-a respins. Apoi, trecem la amendamentul 1. Cine e pentru? împotriva, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 64, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 10, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 66, pentru, împotriva, țineri, se respinge. Compromisul 1, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 71. Putem să-l votăm împreună cu 72 și 73? Nu, nu putem. Deci 71. Pentru, împotriva, abțineri. Cred că ar trebui să verificăm. Verificăm așadar la amendamentul 71. Se închide votul. S-a respins. Apoi amendamentul 72 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 73 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotriva, abțineri. Cred că trebuie să verificăm, așadar verificăm amendamentul 74. Se închide votul și s-a respins cu aceeași majoritate. Amendamentul 12. Votăm în bloc cu amendamentul 13. Cine pentru? <clears throat> Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la considerente. Amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, celălalt e caduc. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Apoi trecem la amendamentul 29, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 30 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 31 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 32 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Apoi trecem la amendamentul 5. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 40 pentru, împotriva, abțineri. Cred că ar trebui să verificăm. Deci amendamentul 40. I close the vote. Se închide votul și se adoptă la diferență de un vot. Trecem la amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Apoi, amendamentul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 57 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul, verificăm la amendamentul 57. Se închide votul, se adoptă. Aveți dreptate, îmi pare. Amendamentul 58 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 59 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Pentru 61, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Pentru 62, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 63, pentru, <clears throat> împotriva, abțineri, se respinge. Amendul 9, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și apoi votul final, electronic, Se închide votul. Mai e încă cineva care n-a votat. Și se adoptă cu 17 voturi pentru, 7 împotriva și o abținere. <clears throat> Felicitări așadar raportorului. So this means that we can now uh, move to our... Ceea ce înseamnă că putem acum să trecem la următorul punct de ordine de zi. Este vorba de controlul legislativ, planul de acțiune privind consolidarea Solvit, și anume piața unică în beneficiul cetățenilor și întreprinderilor. Vreau să urez bun venit uh, șefie de unitate de la piața unică, doamna Laurence de Richemont, de la DG uh, Grow, de la Comisia Europeană, care se ocupă de creștere, de piața internă, de IMM-uri, noi ne-am uh, exprimat interes în urmărirea instrumentelor de piață unică, în special uh, Solvit, instrumente care sunt folosite în avantajul cetățenilor și întreprinderilor în viața lor de zi cu zi, să-i ajute pe piața unică, vreau să reamintesc că scopul acestei ședințe este să se facă un uh, follow-up, o monitorizare a planului de acțiune al uh, Comisiei um, privind Solvit, care a fost publicat în luna mai 2017. Îi dau așadar cuvântul doamnei Laurence Dorișmu. Madam Chair, honorable members, thank you very much. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați membri, pentru această invitație. Mă bucur să am ocazia să fac o prezentare a planului de acțiune privind Solvit. După cum știți, Solvit este o rețea în statele membre. Nu sunt diapozitivele potrivite, vă rog să reveniți. Iată primul dintre ele. Solvit reprezintă o rețea uh, de administrație din statele membre cu scopul de a ajuta persoanele și întreprinderile Um, să-i ajute atunci când au uh, probleme privind um, uh, aplicarea corectă a dreptului european într-un alt stat uh, membru. Și deja în iunie 2016 am prezentat această rețea în fața comisiei noastre. Vreau să subliniez că anul acesta, în 2017, s-a marcat o etapă importantă pentru Solvit, care a împlinit 15 ani putem să vedem că până acum deja a rezolvat peste 17.000 de cazuri. Este vorba de o rază de soluționare foarte bună, 85%. Este vorba de o poveste de succes. Dați-mi voie să iau două exemple uh, bune. O companie uh, franceză care a cerut rambursarea TVA-ului de la autoritățile franceze Um, a fost ajutată. A fost refuzată inițial, după aceea prin Solvit uh, s-a accelerat și procedura în șase săptămâni. Deja compania a primit uh, suma pe care o cerase. Un alt exemplu, în domeniul uh, calificărilor profesionale, de exemplu, trei asistente medicale portugheze care au cerut să li se recunoască calificările profesionale în Spania în temeiul dreptului Uh, european ar fi trebuit să primească un răspuns în trei luni, lucru care nu s-a întâmplat și, mulțumită intervenției Solvit, au putut până la urmă să primească un răspuns. Deci e vorba de niște exemple mici, dacă doriți, despre modul în care rețeaua Solvit poate să ajute cetățenii și întreprinderile. În contextul acesta, de ce am venit cu un plan de acțiune pentru consolidarea Solvit? Păi dați-mi voie să revin la motivele care au stat la baza acestui demers. Noi, Comisia, am adaptat, am adoptat strategia privind piața uh, unică în octombrie 2016 și în aceasta a reieșit clar că sunt multe provocări încă existente în aplicarea normelor privind piața unică pe teren, uh, Uh, până când uh, cetățenii și întreprinderile chiar să se bucure de drepturile de a călători, de a locui, de a face afaceri într-un alt stat membru. Și prin strategia aceasta s-a um, constatat că, de fapt, problema aceasta se rezolvă cel mai bine mai devreme la nivel național. Deci ideea este că statele membre și Comisia trebuie să lucreze mână în mână pentru a dezvolta o cultură a conformității cu normele um, europene, mai ales prin punerea în aplicare a um, unor dispozitive cum este Solvit. Am avut uh, documentul de la Lisabona, care a fost o inițiativă um, la care au participat um, uh, centrele Solvit, apoi uh, Consiliul Competitivitate, care a um, cerut comisiei să ia măsuri pentru a consolida Solvit și am avut apeluri asemănătoare și din partea acestui Parlament, mai ales cu raportul din octombrie 2015 către îmbunătățirea reglementărilor privind piața unică și cel din mai 2016 uh, privind strategia privind uh, piața unică. Comisia a lucrat în colaborare strânsă cu centrele Solvit și cu alte părți interesate și au adoptat, așa cum a spus dumneavoastră, planul de acțiune pe 2 mai 2017 acesta face parte din pachetul de conformitate cu strategia privind piața unică. Dați-mi acum să subliniez foarte pe scurt uh, faptul că acest plan de acțiune se bazează pe trei piloni. Primul se referă la uh, promovarea Solvit prin îmbunătățirea calității sale și mai mult, adică e vorba de instrument de soluționare problemelor. Aici avem două căi de măsuri. Pe de o parte, creșterea capacității administrative a centrelor Solvit, un element foarte important, și pentru ca aceste centre solvi să îndeplinească pe deplin criteriile de calitate care au fost uh, uh, consacrate în regulamentul 2013 uh, privind solvi trebuie să aibă capacitate administrativă. Deci, prin măsuri se face apel la statele mm, membre să asigure un nivel Uh, ridicat de cunoașterea dreptului uh, Uniunii Europene, de personal și așa mai departe, pentru a îndeplini cerințele. O, o altă cale este să se facă o distribuire, o împărțire a, cunoș- a cunoștințelor mai bună între uh, centrele Solfit. Și există o serie de uh, demersuri în acest context de exemplu, sprijin legal mai uh, juridic, mai eficient din partea Comisiei și o sporire a cooperării prin uh, Uh, o actualizări în uh, bazele date Solvit existentă. Sigur, uh, Comisia nu poate să financeze personalul din statele membre, însă ceea ce am prevăzut a fost un sprijin prin programe, cum ar fi programul SRSP și programul COSME pentru IMM-uri pentru a face formări, de exemplu, schimb uh, între funcționarii statelor membre, apoi ateliere juridice țintite care să ajute centrele solfi din statele membre să sporească capacitatea. Iată primul pilon. Următorul este cel care vizează promovarea Solvit prin um, um, mai multe activități de conștientizare. Vrem să ne concentrăm cu precădere pe întreprinderi, pentru că um, am constatat în uh, acești 15 ani că Există un nivel destul de scăzut de întreprinderi uh, care au apelat la Solvit, uh, poate vreo 100, să spunem, în 2016. Și credem că ar fi util ca întreprinderile să utilizeze mai mult Solvit și că în felul acesta um, rolul de instrument privind uh, piața unică ar fi consolidat pentru că ar crește partea de dovezi care pot fi folosite și prevedem ca prin planul de acțiune uh, să avem o serie de activități privind conștientizarea și ne bazăm și pe Parlament să ajute cu conștientizarea, mai ales uh, în rândul întreprinderilor din statele membre. O altă modalitate de creștere a conștiințării este să fie mai ușor de găsit și de accesat Solvit. Ce vom face în acest moment va fi să creștem promovarea Solvit, mai ales prin portalul de internet Your Europe, Europa ta, care este și acesta un instrument de piață unică foarte de succes. De curând a devenit site-ul EC cel mai vizitat în luna trecută și uh, este un canal foarte bun de promovare a Solvit, chiar mai bun decât um, altele și mai ales uh, când e vorba de diversitatea publicului. Ne trebuie un canal um, um, prin care oamenii să aibă acces uh, la Solvit atunci când au nevoie de acesta, nu să facem campanii itinerante, acestea nu au avut uh, succesul uh, scontat. Deci vom lucra cu portalul Yo Europe, mai ales că uh, Um, anul viitor se vor îndeplini 25 de ani de la, se vor împlini 25 de ani de la piața unică. De asemenea, um, există o propunere în acest uh, pachet privind conformitatea, privind portalul uh, digital uh, unic, în um, care este acum în curs de negociere la Consiliu și la Parlament. O altă modalitate de a îmbunătăți și mai mult accesibilitatea la Solvit este reprezentat de parteneriate cu organizații um, ale întreprinderilor, cum ar fi camere de comerț sau uh, rețele de întreprinderi și aici se prevăd o serie de măsuri în planul de acțiune, mai ales uh, un mai bun acces către um, bazele de date pentru camerele de comerț, dar și um, uh, mai multe cooperări cu rețeaua întreprinderilor europene. Încă un pilon, poate cel mai inovator uh, din planul de acțiune, este acela de a actualiza Solvit. Um, vrem să-l promovăm ca pe un instrument de punere în aplicare a dreptului Uniunii Europene. Avem și aici mai multe tipuri de măsuri, avem um, uh, niște cazuri uh, structurale, să le numim, unde există um, Uh, potențiale încălcări ale dreptului uh, uh, Uniunii. Acestea reprezintă un procent destul de limitat, cam 14% din toate cazurile toate de resolvit, dar aici rata de soluționare este mult mai scăzută, cam 20% față de 85% general. Deci ceva trebuie să se facă în aceste situații și planul de acțiune prevede așadar niște măsuri suplimentare aici. În acele cazuri um, pe care le-am menționat, trebuie să ne aducem aminte că, de fapt, este vorba de răspunderea statelor membre în principal. Ele trebuie să se asigure că se aplică corect dreptul um, Uniunii Europene. Deci, centrele uh, Solvit, în primul rând, ar trebui să se adreseze autorităților statului membru. Dar dacă după o vreme reiese că acele cazuri nu pot fi soluționate, planul de acțiune prevede să se folosească mult mai bine probele care au fost colectate prin Solvit. Deci, prin baza de date vom face un follow-up sistematic al acestor cauze le vom uh, distribui apoi. Informațiile vor fi distribuite către toate unitățile de politici uh, din cadrul Comisiei pentru a face o monitorizare corespunzătoare. Acest lucru corespunde foarte mult cu comunicarea privind uh, punerea în aplicare a dreptului Uniunii Europene adoptată de Comisie în decembrie 2016 și face o legătură mult mai strânsă între Solvit și uh, politicile com, uh, și unitățile de politici din cadrul Comisiei mi se pare că este un pilon uh, inovator al planului uh, de acțiune și completează ceilalți piloni. Cât despre acest rol al uh, Solvit de instrument de punere în aplicare a dreptului Uniunii Europene, este uh, faptul că s-ar um, transfera niște plângeri, um, niște contestații individuale care au fost transmise Uh, comisiei. Pentru aceste plângeri uh, separate, individuale, uh, e bine, acestea vor fi transferate de către Comisie către Solve și vor fi soluționate mai rapid um, și vor reprezenta o altă soluție, nu doar procedura de punere um, în um, procedura de neîndeplinire a obligațiilor. Comisia va explora și fezabilitatea acelui principiu o singură dată, once only, care înseamnă că cetățenii sau uh, întreprinderile care depun o plângere n-ar trebui să furnizeze informații de fiecare dată, pentru că deja există aceste informații în Solvit. Acum, în încheiere, pot să vă spun că Comisia se angajează pe deplin să asigure rolul strategic al Solvei și statele membre trebuie să soluționeze și ele o parte din probleme, mai ales partea de uh, consolidarea capacității administrative a centrelor Solvit. De asemenea, ne considerăm că vom beneficia și de uh, în sprijinul acestui Parlament, mai ales pe partea de uh, conștientizare către uh, întreprinderi, ne bazând pe cooperarea dumneavoastră strânsă. Echipa mea va lucra de asemenea în colaborare strânsă cu centrele Solvit să pună în aplicare pe deplin planul, de lucru. Avem și ateliere uh, prevăzute. Avem chiar unul săptămâna viitoare la Budapesta cu toate centrele Solvit și vom începe să uh, Uh, examinăm în detaliu punerea în aplicare concretă a ceea ce se prevede în uh, acești trei piloni ai planului de acțiune și Sigur, Comisia este dispusă să raporteze în continuare în fața acestei comisii. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim foarte mult pentru aceste um, observații. Acum dau cuvântul uh, suivărilor. Din partea PPE este Pascal Arimont. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Înainte să trec la evaluarea ca atare, aș dori să vă spun că instrumentul Solvit mi se pare un instrument bun și eu așa îl și văd oficial. Eu cred că Solvit înseamnă că o problemă pe care o are cetățeanul, de exemplu, într-o întreprindere, să poată să fie rezolvată printr-o instanță care este solvit, ceea ce e un lucru pozitiv, e de salutat și zic că e foarte bine și să ne gândim dacă așa cum funcționează solvitul în momentul de față este ceva bine, ceva bun și dacă uh, trebuie să fie salutat acest lucru și în planul de acțiune. Eu zic că e bine că s-au menționat anumite puncte în planul de acțiune care erau prezente și în rezoluția din 2015 din Parlament pentru ca să întărim solvitul. Aceasta este introducerea. Până la urmă ne-am întâlnit aici pentru ca să discutăm despre uh, acest subiect, pentru ca să evaluăm dacă e un subiect care funcționează sau nu. Însă, din principiu, solvitul este un lucru pozitiv. Am senzația însă, și senzația nu e de fapt o senzație sau un sentiment, ci corespunde și cifrelor pe care le-am avut, că um, cetățenii, de exemplu, și întreprinderile nu cunosc foarte bine sistemul. Eu uh, sunt un deputat dintr-o zonă de frontieră și în fiecare zi la Open uh, sunt confruntat la frontiera Belgiei cu cetățeni care au probleme diverse legate de uh, statutul acesta de transfrontalier și care nu știu cum funcționează solvitul. Am putut constata de asemenea și că toate oficiile de consultare pentru probleme transfrontaliere la granița dintre Belgia și Germania sau Belgia și Luxemburg sunt uh, și ele în necunoștință de cauză. De exemplu, nu știau ce înseamnă solvit. Deci uh, e foarte bine să putem discuta pe față de problemă dacă merită sau nu să avem sistemul acesta. Nimeni nu cunoaște solvit și dacă cineva îl cunoaște e prea abstract pentru oameni și pentru că de obicei este ceva pe care îl găsește în capitale și nu acolo unde chiar oamenii ar avea nevoie de el. Cineva care conduce o întreprindere, de exemplu, într-o țară și exportă în altă țară sau un cetățean care merge să lucreze dintr-o țară în alta, e vorba aici de cei care fac naveta, trebuie să ne punem întrebarea în ce măsură ei pot fi ajutați cu acest sistem și dacă n-ar fi mai bine, de exemplu, să tratăm solvitul ca o problemă mai descentralizată. Adică există o piață pentru problemele transfrontaliere, văd că în fiecare zi sună cineva care are o problemă, nu sună neapărat la Solvit, ci sună la un birou care se află la fața locului. Iar uh, rezolvarea problemelor transfrontaliere este întotdeauna cea mai bună când se întâmplă personal. Adică personal înseamnă în apropierea celui care a pus uh, problema și întrebarea. Uh, cred că Solvit ar trebui să fie susținută prin platformă de internet, dar nu ar trebui să fie o platformă strict um, pe net. Cred că trebuie să existe o persoană de contact cu care să putem intra în uh, în discuție, să putem să avem o cale directă către autoritatea care ne ajută, pentru că uh, eu zic că un contact direct cu administrația și un drum la acea administrație ar rezolva mai bine lucrurile și uh, problema mică poate pentru administrație, dar foarte mare pentru cetățeanul respectiv, poate să fie rezolvată astfel. Deci Infobest sau alte task force-uri gen task force transfrontalier, toate acestea funcționează deja. Și eu cred că ar trebui să ne gândim că dacă, dacă solvitul așa cum există el acum ar putea să fie, ar trebui să fie schimbat sau nu. Noi suntem aici ca să discutăm despre subiect, nu am o soluție panaceu, dar uh, eu cred că ar trebui să discutăm despre posibilități. Eu aș avea două propuneri pe care am putea să le facem. Ori ar trebui să folosim Solvitul ca un helpdesk în cadrul comisiei, către care să se poată adresa, cărora se poate adresa și oficiile de ajutor transfrontalier. Deci nu să înlocuiască oficiile care există acum la graniță, ci tocmai să se creeze la comisie un helpdesk care să facă consultață cu oamenii care lucrează tocmai la graniță. Solvi trebuie să ofere susținere directă și comunicare directă uh, cu uh, experții de la comisie. Și cred că tocmai astfel putem să facem, uh, să oferim un sprijin direct altă propunere este și mai descentralizată la oficiile de consultanță la nivel transfrontalier să fie prezenți și oamenii de la Solvit care lucrează astăzi din centrală, să fie prezenți deci la punctele de informare la frontieră și astfel un colaborator Solvit ar putea să fie responsabil cu mai multe puncte uh, de frontieră așa cum se întâmplă deja în alte domenii. Deci eu zic că ar trebui totuși în statele membre să descentralizăm sistemul solvit, să-l construim mai descentralizat, să nu avem un punct solvit în uh, capitală care să meargă în paralel cu uh, oficiile de la frontieră, pentru că nu se câștigă nimic așa. Ei se ocupă deja de o mare parte din probleme, mult mai multe probleme decât va rezolva Solvit, rezolvă ei deja, ceea ce se vede deja prin uh, structura prin care sunt uh, ei organizați. Și cred că de aceea trebuie să ne gândim și la structura Solvit acum, după atâția timp, atâta timp ar trebui să avem totuși sinceritatea să punem la îndoială lucrurile, dacă ele nu funcționează așa cum ar trebui, eu zic că vorbim uh, din ce în ce mai des de faptul că trebuie să le arătăm uh, oamenilor și Solvit cum funcționează Solvitul, dar uh, celor și mai ales să încercăm să um, definim și care este menirea Solvitului, să ajutăm oamenii și întreprinderilor să-și rezolve problemele transfrontaliere. Dar dacă ne uităm, de exemplu, la 2500 de cazuri câte avem pe an, eu în biroul meu mă ocup de 200 pe an înseamnă că lucrurile nu, nu funcționează, undeva se împiedică și cred că ar trebui să ne gândim uh, mai bine. Conrad Adenauer a spus la un moment dat că poți să schimbi părerea pentru că nimeni nu poate să-ți interzică să devii mai inteligent. Și eu cred că despre aceasta este vorba. Asta este ceea ce vroiam eu să demonstrez. Solvitul ca idee e un lucru bun, dar ar trebui să folosim solvitul acolo unde e nevoie de el și nu în capitale, ci acolo unde arde și acolo trebuie ca solvitul să fie uh, util. Mulțumesc! Mulțumesc, Pascal! Iar acum, în numele ALDE, domnul Selimovici. Sunteți suiveri și dumneavoastră? Mai întâi am dat cuvântul suiverilor și deci domnul Selimovici din partea ALDE. Mulțumesc foarte mult, o să spun doar câteva cuvinte în numele domnului Lökegard, care n-a putut să vină astăzi aici și este responsabil cu dosarul. Noi, la ALDE, salutăm inițiativa Comisiei de a îmbunătăți funcționarea Solvit ca un instrument de rezolvare a problemelor Parlamentul European a cerut de mai multe ori să se folosească la maxim potențialul Solvit, cerând statelor membre să aloce resurse adecvate centrelor Solvit, să se asigure de recunoașterea lor în cadrul administrației pentru ca să poată să atace problemele potențiale într-o manieră mai eficientă. De asemenea și pentru a crește conștiința despre rezolvările oferite de Solvit, mai ales pentru întreprinderi și pentru ca să țină cont de aspectele care uh, țin de prioritățile stabilite de comisie. Planul de acțiune al Solvit încearcă să adreseze aceste două probleme, concentrându-se pe trei domenii. Promovarea Solvit pentru îmbunătățirea ulterioară a calității sale, promovarea Solvitului prin activități de creștere a ă, conștientizării și prin ă, punerea în aplicare corectă a dreptului comunicar, comunitar. Comisia a mai spus de asemenea că Ă, măsurile acestea ă, nu vor putea să devină realitate decât dacă și statele membre și Comisia preiau răspunderea pentru ceea ce se va hotărâ. Suntem de acord însă cu ă, întrebarea următoare. Cum va monitoriza Comisia implementarea planului de acțiune mai încolo și cum va reuși Comisia să se asigure că statele membre vor dezvolta un simț al proprietății față de acest proiect și uh, să transforme planul de acțiune în realitate. Aș dori să terminăm cu acest subiect și vreau să vă spun că susțin acest proiect, dar avem totuși câteva întrebări. Mulțumesc! Ford. Mulțumesc chiar acum numele GUE, domnul Leon. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc foarte mult lui Pascal Raymond pentru că exact ceea ce a spus dânsul este foarte corect este foarte relevant și pentru discuția noastră. Am vorbit uh, de o susținere din punct de vedere bugetar, dar mai există și inițiative IMIAU, care însă întrebarea este cât de eficientă e. Planul de acțiune e stabilit la Bruxelles, însă în fiecare zi am avea nevoie totuși de mai multe informații. Eu cunosc cetățeni și întreprinderi care pun întrebări regulate despre problemele pe care trebuie să le rezolve. Există nevoia, dar nimeni nu cunoaște Solvit și dincolo de aceasta mai există și alte probleme care mai trebuie să rezolvate la Bruxelles. Deci eu zic că ar trebui aici ori să mergem să îmbunătățim pagina internet, pentru că nu e foarte de înțeles pentru, pagina, pentru toată lumea pagina respectivă. O descentralizare e un subiect foarte bun, foarte, o propunere foarte bună. Mie nu mi se pare însă neapărat o idee care trebuie conectată la momentul de față cu ceea ce discutăm, dar totuși e important să oferim formare pentru angajați, pentru funcționari și există mai multe posibilități de formare pentru statele membre. Eu cred, deci, că ar trebui să găsim o soluție eficientă pentru Solvit. Formarea colaboratorilor, pentru mine e important că există ceva precum Solvitul, și totul ar trebui să rămână foarte aproape de întreprinderi, de statele membre. Totul trebuie să fie făcut de jos în sus și nu de sus în jos. Eu am senzația de multe ori că statele membre, regiunile trebuie să susțină ceea ce se întâmplă și Apoi există un help desk la comisie la care poți scrie dacă nu, nu reușești să te descurci. Eu zic că totul trebuie să se facă deci de jos în sus. Mulțumesc. Iar acum din partea verzilor, domnul Scholtes, dar înainte să-i dau cuvântul dânsului, aș dori să-i salut un grup de vizitatori pe care îl avem aici din partea doamnei Gebhardt. E vorba de studenți de la Pileberg. Nu știu dacă am pronunțat bine. Bun venit uh, la noi în uh, reuniunea comisiei. Domnule Șolteț, aveți cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Solvitul este un program foarte bun. Și cred că în viitorul apropiat ar putea să ne facă viața multora dintre noi mai ușoară și mai ales sectorului de afaceri. În general, eu cred că îmbunătățirea pe care a sugerat-o Comisia în uh, planul lor de acțiune e foarte bun, bună. Pentru că uh, vorbește de îmbunătățire activă a Solvit în statele membre. Sunt de acord cu colegul care a spus că problema Solvitului în Europa este mai ales faptul că nu e cunoscut în uh, sectorul de afaceri și nici la oameni în general. Eu cred că ar trebui să investim mai mulți bani și pentru ca să se facă cunoscut proiectul și să informăm publicul despre posibilitățile pe care le aduce Solvit. Pe de altă parte, e foarte important și să monitorizăm efectele solvitului și să ne dezvoltăm un indicator pentru a măsura rezultatele sale. Susținem și noi solvitul cu susținerea de a fi mai prezenți la uh, în general în instituțiile europene și în administrația națională. Domnul Danti are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă spun că există foarte multe lucruri bune despre Europa și din multe ori nu sunt cunoscute și cred că Solvitul face parte din această listă. Noi uh, avem o evaluare pozitivă cu, exper- cu oferta Solvit și încet, încet am, putea, am putut chiar spune că Solvitul uh, a crescut foarte mult recursul din partea cetățenilor um, la uh, serviciile de consultanță și mi se pare de aceea că este vorba de o experiență pozitivă pentru Europa. Eu zic că trebuie să fie întărită și cred că e nevoie de o susținere suplimentară pentru ca să fie mai apreciat decât până acum și pentru ca să um, poată să fie folosit și mai mult în, pe piața unică. Apreciem așadar uh, obiectivele de comunicare îmbunătățită, necesitatea de a îmbunătăți sensibilizarea și în acest sens aș dori să fac câteva, să pun câteva întrebări și să cer câteva detalii comisiei. Care sunt uh, instrumentele, de exemplu, pe care dorește să le folosească pentru a îmbunătăți un sistem de schimb de informații între Solvit la nivel național și care sunt acțiunile pe care dorește să le pună în aplicare Comisia pentru ca să solicite autorităților naționale să se implice mai mult pentru ca eficiența birourilor naționale să fie și ea mai bună, să fie adaptată la ceea ce ne-am propus. Deci care sunt acțiunile pe care dumneavoastră doriți să le faceți pentru ca să îmbunătățiți serviciile la nivel național, îmbunătățind presiunile necesare, în locurile necesare pentru ca să se uh, schimbe ceva și la nivel concret. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Danti, iar acum Andreas Schwab. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu cred că ceea ce a spus colegul nostru Pascal Animon este foarte potrivit. Eu vin tot dintr-o zonă frontalieră ca și dânsul și nu pot să uh, confirm că nu este cunoscut solvitul, cum a spus dânsul, nu chiar așa. Însă problema cheie cu care ne confruntăm acum este că comisia în cadrul solvitului nu poate decât să fie arbitraj, să fie un arbitraj și nu are competență cu adevărată pe care poate să o aplice, decât dacă este gata și doritoare să lanseze o procedură de infringement. Și deci constatăm că până la urmă lipsește această dorință și această disponibilitate din partea Comisiei. De multe ori e foarte multă retorică, dar multe limitări pe care statele membre uh, în domeniul uh, asigurărilor sau din punct de vedere al dreptului muncii uh, pe care le-au solicitat statele membre, până la urmă Uh, trebuie după aceea să fie puse în aplicare de uh, către um, cel care a pus întrebarea și deci noi trebuie să ne asigurăm că cel care uh, ca um, să se întâmple mai multe concrete și chestiuni concrete la nivelul statelor membre, iar Solvitul trebuie să ofere acest ajutor. Comisia trebuie să fie însă și ea cea care să acționeze în justiție și, după părerea mea, Uh, aceasta nu trebuie să țină de decizia pe care o ia funcționarul ca atare la ghișeu, ci e o problemă politică. Noi nu suntem, suntem din ce în ce mai puțin gata să punem în aplicare respectarea statel, uh, libertăților pe piața unică, așa cum au fost ele, de fapt, uh, ratificate de către statele membre prin tratat. Și deci ar fi bine să ne respectăm și noi aceste obligații și să facem propuneri despre ceea ce ar putea să ajute lucrurile mai departe în acest context. Mulțumesc! Mulțumesc! foarte multe întrebări și foarte multe propuneri pentru comisie. Doamnă de Richemont, aș vrea să vă dau cuvântul. Chair and... Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc pentru toate comentariile favorabile legate de Solvit și vă mulțumesc și pentru întrebări și sugestii. Comisia salută sprijinul larg care există pentru rețeaua Solvit și suntem pe deplin conștienți că se mai pot face îmbunătățiri, de unde și planul nostru de acțiune. O să încerc să răspund la întrebările mai concrete care s-au pus, de exemplu, în ce privește regiunile de frontieră și chestiunea <clears throat> cunoașterii solvit în aceste zone și în regiuni. Se știe că aceasta este o problemă de care se ocupă Comisia cu recent adoptată comunicare a Comisiei privind zonele de frontieră. A fost o conferință pentru a încuraja concurența și participarea în zonele de frontieră. Una dintre acțiunile propuse în acest context este tocmai mărirea utilizării Solvit prin crearea unei platforme online cu un punct focal UE uh, în zona de frontieră pentru a face legătura cu Solvi. Deci ideea este tocmai de a spune că suntem pe deplin conștienți de nevoile specifice din zonele de frontieră și cred că prin recent propusă inițiativă de a avea acest puncte focale de legătură cu Solvit Sperăm să mărim uh, conștientizarea în rândul cetățenilor care să utilizeze pe scară mai largă Solvit în zonele de frontieră. În ce privește descentralizarea pe mai departe a Solvit, <clears throat> consider că ce există în prezent e cât se poate de bun pentru ce e necesar să se rezolve dosarele cu autoritățile naționale. Trebuie să fim conștienți că rolul centrelor Solvit ține de discutarea problemelor juridice cu autoritățile naționale competente, <clears throat> care adesea sunt amplasate în capitală. Ce trebuie făcut în ce privește descentralizarea accesului la Solvit este ca toți cetățenii și firmele, indiferent unde sunt uh, localizate în UE să aibă acces la Solvit atunci când au nevoie. Și consider că acest lucru se face în esență prin accesul la Solvit prin internet. Ce se întâmplă dacă un cetățean sau o societate comercială pune într-un motor de căutare o întrebare concretă legată de funcționarea pieții unice? El sau ea va fi redirecționat imediat spre Europa EU și spre Solvit. Asta se realizează așadar prin internet. Pe de altă parte, dacă am avea agenții mai decentralizate, nu sunt convinsă că ar avea competența de a negocia cu autoritățile din statele membre. Lucru necesar în cazurile Solvit. Cam această idee ideea funcționării rețelei Solvit. În ce privește helpdesk-ul Solvit, există la comisie. E o echipă mică de care dispunem, care se ocupă de Solvit și ajută statele membre cu consiliere juridică. Am spus, e ceva prevăzut în planul de acțiune ca această consiliere juridică să fie intensificată, să existe un schimb de cunoștințe suplimentar cu centrele Solvit și vom oferi ateliere de formare juridică specifice și prin programul COSME sau alte programe. Deci există, dar nu cred că e rolul comisiei <clears throat> să fie hebdescu pentru cetățeni și firme. Comisia nu poate rezolva problemele care există în statele membre. Întreaga logică lui Solvit este că e o rețea între statele membre și există un centru lider și un centru din țara de origine care negociază și încearcă să ajungă la o soluție. Rolul comisiei este să vegheze ca rețeaua să funcționeze adecvat, să ofere sprijin legal atunci când apare o problemă, dar nu poate ea însă să rezolve problemele. Și totuși, cred că există această posibilitate a accesului direct pentru cetățeni și firme ce avem în centrul de servicii al pieței unice și instrumentarul de guvernanță al pieței unice e abordarea în cascadă. Cei care au întrebări <clears throat> se pot adresa website-ului EU Europa, care e foarte accesibil și de mare succes cu o creștere de 40% în fiecare an, acum peste un milion de vizitatori pe lună. Pot pune întrebări și <clears throat> pot căuta răspuns la întrebare pe site-ul Your Europe. Dacă nu e suficient pentru a obține informații, se pot duce și la Your Europe uh, Advice Network, o rețea de consultanță legală gratuită în întreaga Europa. Pot introduce întrebarea și vor primi imediat un răspuns. E o altă etapă între cea de informare și de soluționare a problemei, e faza de consiliere în această abordare în cascadă avem faza de informare, faza de consiliere și faza de rezolvare a problemei cu Solvit. <clears throat> Cred că oferă un lanț de servicii de mare pertinență. Rețin faptul că e nevoie de campanii suplimentare de sensibilizare pentru cetățeni, pentru firme care să cunoască mai bine, să fie la curent cu existența Solvit, e esențial și în, figurează în plan de acțiune. În ce privește monitorizarea Solvit, întrebările primite în legătură cu monitorizarea și raportarea, avem o monitorizare a Solvit pe tabela de marcaj a pieții unice care se publică anual. Ultima dată s-a publicat în iulie. Funcționarea Solvit este evaluată pe baza mai multor uh, criterii pe centrul Solvit. Comisia trimite în fiecare stat membru și o scrisoare cu o centrului Solvit pentru anul trecut. Există o monitorizare strânsă a modului în care funcționează centrele Solvit în statele membre. Iar în ce privește <clears throat> crearea unei însușiri, a unui simț de proprietate în statele membre, aceasta se face prin atelierele acelea bianuale Solvit despre care v-am spus, Comisia reunește la Bruxelles sau în statele membre <clears throat> pe toți cei din centrele Solvit împreună, se parcurge o agendă, se examinează ce a mers bine, probleme care mai trebuie rezolvate, ce se poate îmbunătăți pe mai departe. Pentru următorul atelier Solvit vom examina implementarea amănunțită a planului de acțiune. În ce privește din nou descentralizarea, după cum am spus, Desigur, activitatea de sensibilizare e importantă, dar autoritățile centrale trebuie să se ocupe de cazurile Solvit pe care le primim. E vorba de o negociere între administrații din statele membre. În ce privește cursurile de formare, acestea sunt prevăzute în planul de acțiune. Avem, de fapt, mai multe acțiuni <clears throat> preconizate pentru anul viitor finanțate în special prin programul COSME și corespund. De obicei încercăm să organizăm acele cursuri, să le adaptăm uh, așteptărilor centrului Solvit. În ce privește ideea de a fi cât mai aproape de cetățean cu putință, sunt într totul de acord și abordarea centrală, toate instrumentele pieții unice sunt uh, construite în jurul ideii ca în centru să fie utilizatorul, se concentrează pe nevoile cetățenilor și firmelor. Așadar, vom trece în continuare în revistă, vom examina modul în care funcționează rețeaua Solvit, vom avea anchete pentru a primi feedback în legătură cu modul în care este perceput și cum putem îmbunătăți pe mai departe prin Your Europe, Your Europe Advice, Solvit, etc. Pentru noi, conceptul esențial este caracterul central al utilizatorului și întotdeauna se mai pot uh, aduce îmbunătățiri și vom încerca să le și facem. În ce privește măsurarea rezultatelor, cred că am menționat deja tabela de marcaj a pieții unice care se publică anual și care oferă nu doar informații cuprinzătoare cu privire la funcționarea pieții unice, proceduri de infracțiune, acțiuni în achiziții publice, fiecare instrument de guvernanță al pieții unice pe Your Europe, Your Europe Advice, sistemul de informații și în Solvit. Avem așadar rezultate măsurabile, cuantificabile legate de funcționarea rețelei. În ce privește sporirea eficienței rețelei, într-adevăr e un aspect foarte important și cred că se leagă foarte mult de primul pilon al planului de acțiune de <clears throat> încurajare și sporirea calității depinde foarte mult de statele membre. Noi vom transmite mesajul la Consiliu, la atelierele cu serviciile, cum că avem nevoie de statele membre care trebuie să mărească rolul Solvit în propria administrație. Cu autoritățile naționale dorim să pună toate resursele necesare și vom mări eficiența <clears throat> prin a ne asigura că, în primul rând, facem un mai mare schimb de cunoștințe în baza de date, cursurile de formare și că vom și conecta și o element important în plan de acțiune să conectăm cu toate rețelele pertinente menționate. Europe Enterprise, uh, care țea și a menționat și faptul că Acum noi actori vor putea avea acces la baza de date, Camera de Comerț, alți actori externi care vor putea să introducă un caz în Solvit, să-l urmărească, ceea ce va mări și domeniul de aplicare al utilizării Solvit și va spori și eficiența. Mi-am notat și a spus domnul Schwab, într-adevăr. Nu, Comisia are competența soluționării cazurilor, e o rețea între statele membre. Rolul Comisiei, de fapt, este de a se asigura că rețeaua funcționează adecvat și că se dă curs unor cazuri nerezolvate, ceea ce încercăm să facem acum cu noul plan de acțiune. Sperăm că noua abordare va da rezultate și, desigur, că vom fi gata să vă prezentăm rapoarte în comisia dumneavoastră în legătură cu implementarea planului de acțiune și vă mulțumesc pentru atenție. Președinte, vă mulțumim, doamna de Arișmon, pentru răspunsuri. Acestea fiind spuse, putem închide acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit să ne prezentați situația actuală legată de Solvit. Am ajuns la sfârșitul ședinței. Dacă nu există ceva de spus la diverse, pot să vă spun că ședința următoare se va ține joi de la ora 9 la 12 și jumătate. Vă mulțumesc tuturor și ne vedem joi. Da. Și, după cum a spus comisia, e și un raport în legătură cu utilizarea Solvit. Cred că l-a primit toată lumea și dacă nu, pot lua un exemplar la ieșirea din sală. Vă mulțumesc tuturor. Ședința coordonatorilor începe la ora 17 în spatele ușilor închise. Vă mulțumesc.